în această dimineață. Aveam uh, o ședință prevăzută și pentru această după-amiază, însă nu am reușit să ocupăm um, ordinea de zi pentru a organiza o sesiune pentru după-amiază. Iată de ce ne limităm la uh, ședința de dimineață. Trecem la punctul 2. Vă atrag atenția asupra buletinul informativ uh, a Comisiei de Control Bugetar. Uh, Vă avertizez de asemenea că vom audia membrul maghiar candidat la Curtea de Conturi. Va dura o oră, după care vom avea un raport cu caracter excepțional a Curții de Conturi, după care vom discuta despre deplasările noastre în Iordania, Liban și Turcia. Ne vom ocupa de asemenea de acordul între Comisie și Banca Mondială de anul trecut. Ajungem în acest fel la punctul 3 de pe ordinea de zi, punerea în aplicare a EFSI. Ne ocupăm de un aviz. Raportor este colegul Tacula. Îi dau deja, îi dau imediat cuvântul, vă rog. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä luulen, että tässä... Mulțumesc. Cred că uh, cel mai bine ar fi să fiu foarte succint. Vreau să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și celorlalți care au participat la acest dosar. Și cel mai important este să votăm cât mai rapid. Mulțumesc! Jawohl, dann fangen wir an. Foarte bine. Haideți să începem atunci. Amendamentul 1 pentru Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Haideți să verificăm amendamentul 3. Votăm electronic. Respins. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri. Respins. 5 pentru, împotrivă, abțineri. Respins. 6 pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. 7 pentru, împotrivă, abțineri. Respins. 8 pentru, împotrivă, abțineri. Respins. 9 pentru, împotrivă, abțineri. Respins. 10 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 11 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 12 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 13 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. 13, verificăm. S-a închis votul. Adoptat. 14 pentru, împotriva abținerii adoptat. 15 pentru, împotriva abținerii adoptat. 16 e caduc, 17 e caduc, 18 pentru, împotriva abținerii adoptat. 9, 19 pentru, împotriva abținerii adoptat. 20 pentru, e caduc, 21 pentru, împotriva abținerii adoptat, 22 pentru Împotrivă abținerii respins, 23 pentru 23 pentru împotriva abținerii respins. 24 pentru, împotriva abțineri, respins. 25 pentru, împotriva abțineri, adoptat. 26 pentru, împotriva abțineri, respins. 27 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 28 pentru, împotriva abțineri, respins. 29 pentru, împotriva abțineri, adoptat. 30 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 31 pentru, împotriva abțineri. Haideți să verificăm 31. 31 s-a deschis votul. Check. Check is over. S-a închis votul. Respins. 32 pentru. Împotrivă abțineri. 32 pentru. Împotrivă abțineri. Haideți să verificăm. 32. Check is over. S-a închis votul. A adoptat. 33 e caduc. Compromisul 1 pentru împotriva abținerii adoptat. 36 pentru împotriva abținerii. Haideți să verificăm. 36. Cred că e respins. E o persoană în plus de la PP. Okay. Mm. Oh. And the vote is over. Check is over. S-a închis votul. Respins. 37 e caduc, 38 pentru, împotriva abținere adoptat, 39 pentru, împotriva abțineri respins. 40 în favor. 40 pentru împotriva abțineri adoptat, 41 pentru împotriva abțineri respins, 42, 41, haideți să verificăm 41. Check for 41. <laughs> Verificăm la 41. S-a închis votul. Respins. 42 pentru, împotriva abțineri, adoptat. 44 pentru, împotriva abțineri respins, 45 pentru, împotriva abțineri. Pot să văd uh, cine a votat pe, împotriva la 45? Respins. 46 pentru, împotriva abțineri respins. 47 pentru, respins. 48 pentru, împotriva abțineri respins. 49 pentru, împotriva abținerii adoptat, 50 pentru împotriva abțineri adoptat, 51 pentru împotriva abținerii adoptat, 52 pentru împotriva abținerii adoptat, 53 pentru împotriva abținerii adoptat, 54 pentru împotriva abținerii respins, 55 pentru împotriva abținerii adoptat, 56 pentru împotriva abținerii. Haideți să verificăm. 56. and check is over. S-a închis votul la 56. Adoptat. 57 pentru, împotriva abținere adoptat, 58 pentru, împotriva abținerii respins, 59 pentru, împotriva abținerii adoptat, 60 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că e adoptat. Haideți să verificăm. 60. Check for 60. S-a deschis votul la 60. S-a închis votul. Respins. 61 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 62 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 63 pentru, împotrivă, abțineri respins, 54 pentru, împotriva abținere adoptat, 65 pentru, împotriva abținere adoptat, 66 pentru, împotriva abțineri. Haideți să verificăm, să verificăm 66. Cred că e respins, dar nu sunt sigură. S-a închis votul. Respins. 67 pentru împotriva abțineri adoptat. 68 pentru împotriva abțineri adoptat. 69 pentru împotriva abțineri. Cred că... Haideți să verificăm totuși 69. Check is over. S-a închis votul. And it is rejected. Respins. 70 pentru împotriva abținerii adoptat, 71 pentru împotriva abținerii adoptat, 72 pentru împotriva abținerii adoptat. Întreg avizul prin apel nominal, vă rog. The vote is closed. S-a închis votul. 19 pentru, două voturi împotrivă, o abținere. Felicitări domnului raportor Tacula supun acum la vot prelungirea duratei EFSI, cât și introducerea unei ameliorări tehnice a acelui fond și a uh, hub de consultanță pentru investiții. Raportorul dorește să ia cuvântul. Mulțumesc, foarte succint. Aș dori să le mulțumesc raportorilor din umbră și celorlalți colegi care au participat la acest proces, să le mulțumesc pentru discuțiile rodnice. Cred că acum a venit vremea să trecem la treabă și să votăm. 12. Amendamentul 12 pentru. Împotrivă abțineri respins. 13 pentru împotriva abțineri respins. 14 împotrivă, eh, pentru, îmi cer scuze, împotriva abțineri respins. 15 pentru împotriva abțineri respins. E identic 16 și 17 adoptat, îmi cer scuze. Îmi cer scuze, e adoptat și 15, 15 uh, până la 17 sunt identice adoptate. Deci 18 pentru împotriva abțineri respins, 19 pentru împotriva abțineri respins, 20 pentru împotriva abțineri. Haideți să verificăm. Verificăm 19. 20, 20. I'm sorry, we checked 20. Îmi cer scuze, spune doamna președinte. Verificăm amendamentul 20. Adoptat. 21 pentru, împotriva abțineri, respins. 21 și 23 pentru, abțineri, abțineri, 25 pentru, împotriva abțineri, respins. 26 pentru, împotriva abțineri, adoptat. 27 pentru, împotriva abțineri, adoptat. Verificăm 27. E la limită, s-a închis perioada de verificare. Respins. E respins uh, clar, îmi cer scuze. 28 pentru. Împotriva abțineri. Respins. 29 pentru. Împotriva abțineri. Adoptat. Respins, spune doamna președinte. Haideți să verificăm. 29. Check is over. S-a închis uh, votul. Respins. 30 pentru, împotriva, abțineri, respins. 31 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 32 pentru, împotriva, abțineri, respins. 33 pentru, împotriva, abțineri, respins. 34 identic, 36 pentru, împotriva, abțineri. Haideți să verificăm. 36. 36 și 35 împreună. A, sunt incompatibile, am înțeles. Verificăm doar 36. 36. S-a închis votul. Adoptat. 35 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 35 de asemenea. S-a închis votul. Respins. 37 pentru. Împotriva abțineri respins. 38 pentru împotriva abțineri adoptat. 39 pentru împotriva abțineri adoptat. 40 pentru e caduc, îmi cer scuze, 41 pentru împotriva abțineri adoptat. 1 pentru împotriva abțineri adoptat. 42 pentru Împotrivă abțineri respins. 43 pentru. Împotrivă abțineri. Haideți să verificăm. 43. Check is over. And it is rejected. 40... Respins. 44 pentru. Împotrivă abțineri. Respins. 46 vot pe părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, Cred că e respins, dar haideți să verificăm. Prima parte. First part of amendment 46. Check is over. And it is rejected. Second part of 46 in favor. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, respins. 47 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 48 pentru, Împotriva abțineri adoptat. 49 pentru. Împotriva abțineri respins. 50 pentru. Împotriva abțineri respins. 51 pentru. Împotriva abțineri respins. Compromisul 1 pentru. Împotriva abținerii adoptată. 54 și 55 pentru, împotrivă, abțineri respins. 56 și 57 pentru, împotrivă, abțineri respins. 58 și 59 pentru, împotrivă, abțineri respins. 60 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. 60 verificăm. Let's check amendment 60. The check is over. And it is rejected. 61. pentru, 62 pentru, împotriva abțineri, respins. 3 pentru, împotriva abțineri, adoptat. 63 pentru, împotriva abțineri, respins. 64 împotriva, pentru, împotriva abțineri, adoptat. 65 pentru, e o, e o ajustare tehnică. 66 pentru, împotriva abțineri, adoptat. 4 pentru, împotriva abțineri, adoptat. 67 pentru, împotriva abținerii. Respins. 68 pentru, împotriva abținerii. Respins. 69 pentru, împotriva abținerii. Respins. Haideți să verificăm. 69. EPPs want to... E o persoană în plus de la PP. That's okay. Ah, acum e în regulă. 69. over. S-a închis votul. Adoptat, vă mulțumesc. Amendamentul 5 pentru împotriva abținerii adoptat. 70 pentru împotriva abținerii respins. 71 pentru împotriva abținerii respins. 72 pentru împotriva abținerii respins. 73 pentru împotriva abținerii respins. 74 pentru, împotriva abțineri, respins. 6 pentru, împotriva abțineri adoptat. 75 pentru, împotriva abțineri adoptat. 7 pentru, împotriva abținerii, adoptat. 76 pentru, împotriva abținerii, adoptat. 77 pentru, împotriva abținerii, respins. Compromis 2 pentru, împotriva abținerii, adoptat. 79 pentru, împotriva abținere, respins. 80 pentru, împotriva abțineri, respins. 81 pentru, împotriva abțineri, respins. 82 pentru, împotriva abținerii adoptat. 83 pentru, împotriva abținerii adoptat. 84 pentru, împotriva abținerii adoptat. 85 pentru, împotriva abținerii respins. 86 pentru, împotriva abținerii respins. 87 pentru, împotriva abținerii respins. 88 pentru, împotriva abținerii, respins. Compromis 3 pentru, împotriva abținerii adoptat, 90 pentru, împotriva abținerii adoptat, 10 pentru, împotriva abținerii adoptat, 91 pentru, împotriva abținerii adoptat, 11 pentru, împotriva abținerii adoptat, 92 pentru, împotriva abținerii adoptat, 93 pentru, împotriva abținerii. Haideți să verificăm, 93. Let's check 93. Check is over. S-a închis votul. Adoptat. 94 pentru, împotriva abținerii. Adoptat. 95. E caduc. 96 pentru, împotriva abținerii. Adoptat. 97 pentru, împotriva abținerii. Adoptat. 98 pentru, împotriva abținerii. Adoptat. 99 pentru, împotriva abținerii. Adoptat. 100 pentru, împotriva abținerii. Respins. 101 pentru, împotriva abținerii. Respins. 102 pentru, împotriva abținerii, respins. 103 pentru, împotriva abținerii, respins. 104 pentru, împotriva abținerii. Haideți să verificăm. 104. 104, close the check. Închid, s-a închis votul. Respins. 105 pentru, împotriva abține respins. Trecem acum la vot asupra întregului raport. Prin apelul meu s-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Adoptat. 18 voturi pentru, 4 împotriva, obținere fericită raportorului. Trecem acum la vot asupra raportului privind Fondul European pentru Dezvoltare Durabilă. Raportorul este domnul Tarand. Raportorul dorește să intervină? But really, let's yeah. go to... Nu prea, doamna președintă, să trecem direct. No, it's allowed. Amendment 29 in favor. Amendamentul 29 pentru împotriva abțineri se respinge. 30 pentru împotriva abțineri se respinge. 31 pentru împotriva abțineri se respinge. 32 pentru împotriva abțineri. Vom face o verificare la 32.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 se respinge. Cred că am fost prea rapidă. 44 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se respinge, dar vom face o verificare. Se respinge. 45 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 6 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 46 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 47 este caduc, 48 de asemenea, 49 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 50 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 51 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 52 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 8 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 56 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 57 pentru, nu mă scuzați, este caduc, 9 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se respinge, dar vom face o verificare la 9. Se adoptă. 58 pentru, împotrivă, abțineri. Cine este pentru 58? Se adoptă. 59 este caduc, 60 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 61 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 11 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 64 pentru, împotriva, abțineri. Cred că se respinge, dar vom face o verificare la 64. S-a închis votul. Se adoptă. 65 Intervenție fără microfon din sală. Sistemul ne semnalează imediat dacă sunt prea multe voturi de la un grup politic. Nu s-a întâmplat asta. Nu, pentru că nu votează. Nu știm despre cine vorbește doamna președintă, pentru că a fost intervenție fără microfon. Domnul Necov nu votează, nici dumneavoastră, domnul Peterle, Țelo. Deci avem 8 voturi. Domnul Pitera, Spit, Salafranca, Deutsch și eu, deci în total suntem 8 care votăm. Nu, dânsul nu vota. Nu vă îngrijorați. cinci pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 66 pentru, împotrivă,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 75 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 15 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 79 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 16 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 17 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 19 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 20 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 77 pentru, împotriva, împotrivă, abțineri, se adoptă. 78 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 80 pentru, împotriva abțineri. Vom face o verificare la amendamentul 80. Nu, se respinge, nu mai e nevoie. E clar că se respinge. 21 pentru,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 împotriva abțineri se adoptă. 84 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 85 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 86 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 28 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Și acum uh, avizul ansamblul său, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul se adoptă cu 18 voturi pentru și două împotrivă. Felicitări raportorului. Vă mulțumesc foarte mult. Și cei care doresc să părăsească sala, vă rog să o faceți uh, în liniște și pe cât de rapid posibil. Pentru că dorim să mergem mai departe. E vorba de numirea colegii noastre, doamna Ildico Galpelgi, vicepreședintă a Parlamentului, în calitate de membru a Curții de Conturi. Și ne bucurăm că guvernul uh, maghiar a numit în sfârșit uh, candidat Genau. Genau. Sie kennen das Verfahren, wie immer. Ca de obicei, Candidații au posibilitatea de a se prezenta. Are cuvântul în continuare raportorul, colegul Tarant, după care îi vom putea da cuvântul colegii noastre. Thank you very much. Honorable Madam Chair, dear colleagues. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, dragi colegi. Sunt foarte onorată să mă aflu astăzi în fața comisiei dumneavoastră pentru a-mi prezenta candidatura ca și membru la Curtea Europeană de Conturi. În ceea ce privește competențele și capacitățile pentru a îndeplini cerințele referitoare la acest post, mai ales independența și conflictul de interese. Dați-mi voie pe scurt să vă prezint uh, experiența mea profesională, precum și planurile mele de viitor în ceea ce privește această această funcție. În viața mea profesională, în mod constant, mi-am aprofundat cunoștințele am acumulat noi calificări ca și auditor certificat, ca și expert, ca și consultant la nivel european. Mi-am suspendat activitatea universitară în momentul în care am devenit membru al Parlamentului European. Cu toate acestea, mi-am continuat munca profesională ca și membru la Comisia IMCO și um, ECON. Um, precum și în calitate de vicepreședinte a Parlamentului European. Mai mult decât atât, în decembrie anul trecut am uh, obținut o diplomă în ceea ce privește uh, fructificarea de plină a pieței unice. Asta în ceea ce privește trecutul. Acum aș dori să mă refer la abordarea mea ca și viitor membru, eventual, pentru Curtea de Conturi. Dragi colegi, cu toții suntem de acord că auditurile actuale trebuie să fie și implementate și pentru a salvgarda interesele Uniunii Europene și ale cetățenilor europeni. În aceste audituri se indică neajunsurile, care sunt regulile ce trebuie să fie adaptate, și ce calificări mai sunt necesare. Sunt, de fapt, ghiduri îndrumătoare pentru deputați și permit o conștientizare mai acută în rândul statelor membre. Este foarte important să vedem că aceste studii și aceste analize sunt disponibile pe site-ul web. Aș dori de asemenea să utilizez această ocazie pentru a explica câteva uh, elemente referitoare la partea tehnică și operațională. Uh, Ca și raportor pe diferite rapoarte referitoare la buget în domeniul protecției consumatorilor, de asemenea, eu cred că niște ghiduri îndrumătoare mai precise uh, și detaliate vor ușura munca deputaților și ne vor permite să înțelegem mai bine structura bugetară și procedurile. Bugetul european este sub formă de cogestiune și informația oferită de statele membre uh, trebuie să fie foarte clară pentru a putea fi evaluată. Deci, statele membre trebuie să ofere informația actualizată, completă și pertinentă. Mai mult decât atât, eu aș aprecia dacă Comisia Europeană ar urmări mai îndeaproape felul în care se execută recomandările emise de către Parlamentul European în, în rapoartele anuale de descărcare bugetară E nevoie de o concentrare tematică a diferitelor rapoarte speciale pe care Parlamentul să fie în măsură să le utilizeze mai bine și de multe ori astfel de rapoarte nu primesc atenția pe care ar merita-o. Pe aceeași uh, idee, după părerea mea, Avizele Comisiei Europene pentru a evalua inițiativele legislative sunt foarte utile. Mai mult decât atât, nu trebuie să uităm faptul că o răspundere de plină și o îndeplinire de plină a regulamentelor referitoare la proiectele europene finanțate la nivel european nu înseamnă că și utilizarea acestor fonduri va fi eficientă și uh, corectă. Eu cred că întărirea evaluării uh, analizelor costuri și beneficii va contribui în mod larg la um, eficiența utilizării fondurilor europene. În același mod, sunt convinsă că un uh, management țintit uh, necesită întotdeauna atenție sporită. Va fi foarte interesant să putem evalua dacă valoarea adăugată a fondurilor europene a fost luată în considerare în momentul în care s-a făcut planificarea. În ceea ce privește controlele de calitate, de asemenea, este foarte important să verificăm că s-au luat toate măsurile necesare, așa cum au fost ele exprimate în recomandări. Cortea trebuie să se poată bizui pe autoritățile naționale de supraveghere pentru a-și îndeplini misiunile și astfel Vom evita duplicarea eforturilor, suprapunerea acestora și vom evita orice povere administrative inutile. Acestea vor fi reduse. Există o astfel de tradiție uh, în acest sens de cooperare și îmbunătățiri semnificative au fost astfel uh, realizate, spre exemplu, în ceea ce privește metodele de standardizare. Mai mult decât atât, este important să fim în măsură să incorporăm rezultatele auditorilor în uh, activități. În același timp, există și uh, posibilități de a avea controle cuprinzătoare, comune. După părerea mea, autoritățile naționale de auditare pun accentul ar putea pune accentul mai mult pe felul în care s-au utilizat resursele și finanțele europene. Și în momentul în care aceste rapoarte sunt dezbătute în parlamentele naționale și concluziile sunt formulate uh, în parlament, asta duce la o eficiență sporită a utilizării resurselor pe viitor. Iar în acest sens, o utilizare mai extinsă a certificatelor naționale de auditare poate avea importanță deosebită. Eu consider că uh, Curtea de Conturi este un aliat al Parlamentului European, avem aceeași misiune să, salv, să uh, gestionăm corect fondurile contribuabililor, uh, banilor contribuabililor europeni Ca și membru imparțial, am să fac toate eforturile uh, necesare în activitatea mea de analiză, în, în misiunea ce va fi încredințată, pentru a avea în vedere întotdeauna interesele Uniunii Europene, pentru a utiliza cât mai eficient resursele uh, financiare europene și să pentru a spori durabilitatea gestiunii în cadrul instituțiilor europene. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și aștept cu nerăbdare întrebări. Mulțumesc foarte mult pentru această introducere. Raportorul care a pregătit deja un proiect de raport din chestionar pe care l-am uh, elaborat noi, are acum cuvântul, vă rog. Uh, sorry, Madam President, I Mulțumesc, doamna președinte. N-am auzit interpretarea. Mulțumim foarte mult, doamnă candidată la postul uh, pentru Curtea de Conturi, pentru această prezentare și trebuie să vă spun că viața e în continuare destul de plicticoasă în Luxemburg, cu siguranță vă putea să vă desfășurați acolo bine activitățile. Știți că Luxemburgul e o țară mică-mică, dacă e să o comparăm cu Ungaria. Am întotdeauna un set de întrebări pentru candidați la postul de auditor în Curtea de Conturi. Și pentru dumneavoastră aș începe cu o întrebare specială, pentru că ați fost membra Parlamentului European, așa că prima întrebare ar fi cât de dură veți fi față de activitățile Parlamentului European și posibilitățile de a cheltui fondurile europene în modul cel mai eficient. Eventual plecând în la experiența dumneavoastră din trecut, dacă aveți comentarii în acest sens. A doua întrebare e una mai degrabă filozofică și poate că putea să și propun un răspuns. După părerea mea, nu e interzis să îți schimbi uh, munca după ce ai fost om politic. Dar iată că ajungem din nou la Parlament. Când veți audita propriile noastre activități, cum veți fi în măsură să faceți această distinție între cele două roluri? Și o a treia întrebare. Poate cea mai importantă Poate nu o să ajungă pe biroul dumneavoastră în Luxemburg, dar unde ar trebui să se afle Universitatea Centrală Europeană din Budapesta? Galpelț, Vă rog, doamne Galpelț. Köszönöm szépen, köszönöm a, raportőrnek az elkészített jelentést. Mulțumesc foarte mult. Îi mulțumesc raportorului pentru proiectul de raport și îi mulțumesc de asemenea pentru discuțiile pe care le-am purtat deja. Prima întrebare se referea la felul în care îmi voi continua cariera în mod independent după ce am fost eurodeputat în Parlamentul European. După cum am uh, amintit deja, am fost vicepreședinta Comisiei de Auditare și m-am ocupat de auditul intern al Parlamentului și aici a trebuit să dau dovadă de imparțialitate și de obiectivitate și cred că am reușit să fac acest lucru destul de bine. În ultimii ani nu a existat nicio îndoială cum că aș fi luat decizii uh, părtinitoare sau partinice. Există un punct asupra care mi-am făcut și eu uh, deja o serie de întrebări și anume referitor la bugetul 2014, 2017. Cu toții am decis împreună aici în Parlament uh, acest buget și la biroul Parlamentului, cu alte cuvinte, am participat și eu la luarea acelor decizii, cred că nu ar fi corect dacă aș verifica executarea bugetului pentru 2017. Nu cred însă că va reprezenta o problemă pentru că nu voi face parte din acea cameră care se va ocupa um, de această verificare. Însă, tot timpul am vegheat să procedez în mod uh, independent și obiectiv în ceea ce privește accesul la documente, Întotdeauna am avut grijă ca atunci când uh, cetățenii maghiari, de pildă, emit uh, solicitări sau întrebări, să nu fiu eu cea care ia decizia. Întotdeauna am avut grijă așadar să fiu independentă și am uh, uh însărcinat pe altcineva cu această misiune. Acum, în ceea ce privește uh, CEU, Universitatea Centrală Europeană, Sper că această universitate să rămână în continuare mult timp în Budapesta și să își continue activitatea acolo. Spun acest lucru în calitate de profesor universitar și de, în calitatea cuiva care a predat mai de mult la universitate și, bineînțeles, în calitate de membru al Parlamentului. Raportorul mai are întrebări? Uh, no, thank you, Madam Nu, mulțumesc, doamna președinte. Acum, E rândul um, colegilor. Colega Iana Sender, vă rog. Sí, gracias, presidenta. Mulțumesc, doamna președintă. Bun venit, doamna Galpelț, la această comisie. În primul rând, Vreau să vă întreb dacă sunteți în continuare auditoare de profesie și dacă sunteți în continuare expertă în afaceri fiscale. Vreau să vă întreb de ce nu v-ați înscris niciodată la această comisie. Deși e adevărat că colegul dumneavoastră, domnul Doice, este foarte activ, însă ne-ar fi plăcut să vă avem uh, aici alături de noi. Cum știți foarte bine, există o temă importantă nu doar pentru Curtea de Conturi, ci și pentru Uniunea Europeană. E vorba de uh, orientarea pe rezultate în cadrul bugetului. Asta mm, face, bineînțeles, ca auditul făcut de Curtea de Conturi să fie unul foarte strict în ceea ce privește contabilitatea și felul în care se implementează bugetul și mai mult decât atât, înseamnă că trebuie să analizăm și mai bine rezultatele. Pot să spun că mă îngrijorează faptul că a, partidul dumneavoastră are o atitudine a, oarecum a, opusă față de politici importante ale UE, cum ar fi, de exemplu, politica de integrare a migranților sau de primire a acestor migranți în ceea ce privește azilul și refugiații. Așa că vreau să știu care este poziția dumneavoastră referitoare la aceste atitudini ale guvernului dumneavoastră, pentru că această atitudine este importantă pentru a putea uh, asigura independența dumneavoastră pentru o bună implementare a bugetului și pentru a identifica nevoile bugetare, pentru că știți foarte bine că Curtea de Conturi uneori ne spune dacă s-au utilizat bine sau nu banii și, pe de altă parte, ne dă și alte informații și anume dacă banii pentru anumite politici sunt suficienți sau nu. Deci avem nevoie de uh, o persoană care să fie uh, total independentă și să nu fie atât de implicată din punct de vedere politic, așa cum se vede din activitatea dumneavoastră și din uh, pozițiile pe care le aveți la nivelul partidului. În al doilea rând vreau să știu care este părerea dumneavoastră referitoare la blending, o temă foarte discutată acum, blendingul între fondurile EFSI, planul Juncker și fondurile structurare și uh, de coeziune. Aș vrea să știu dacă aveți o poziție clară pe această temă. Pe de altă parte, pentru că doamna președintă ne-a spus uh, foarte bine că de un an de zile așteptăm în sfârșit să se renoiască acest post, post la Curtea de Conturi, care trebuia să fie acoperit de un candidat uh, ungar. Ne bucurăm că sunteți dumneavoastră, un candidat uh, femeie, în plus o colegă de-a noastră. Uh, și vreau să vă întreb când veți uh, intra în funcție, pentru că uh, nu știu dacă e vorba de 1 mai sau 1 iunie. Noi ne dorim să fie cât mai repede cu putință. Uh, vă mulțumesc foarte mult, doamnă deputată Elena Sender, pentru aceste întrebări. Sincer, nu Numele meu a fost uh, primul în calitate de candidat posibil pentru Curtea de Conturi. Se pare însă că numele meu va fi, este numele ultimului candidat și mă bucur. De asemenea, mă bucur foarte mult că activitatea la care am participat aici cu toții cu obiectivul de a avea cât se poate de multe femei pe poziții de conducere, va face ca după această audiere de succes în cadrul Curții de Conturi să se adauge o nouă femeie pentru a ajunge în acest fel la un echilibru de gen la Curtea de Conturi. În ceea ce privește momentul din, din care pot să-mi încep activitatea, acest lucru depinde de Consiliu. Uh, Bineînțeles, voi accepta decizia Consiliului și voi proceda în consecință. Aș uh, deveni, aș fi devenit cât se poate um, de încântată membru al Comisiei Cont, însă Tamaș a fost mai devreme aici, era interesat de activitatea acestei comisii și nu ar fi fost uh, adecvat să insist și eu. Iată de ce interesul meu s-a axat pe alte comisii Econ, unde încă la momentul respectiv nu exista un membru maghiar și era vorba acolo de alt profil profesional, iar la IMCO pentru piața internă, încă o dată un uh, sector care mi este cunoscut și unde cred că există un potențial enorm care ar, fi, care ar putea fi valorificat mai bine și acolo era vorba de luarea unor măsuri uh, importante. Acum, în ceea ce privește cea de-a doua parte a întrebării dumneavoastră, cum ar trebui să concretizăm noi aceste realizări? Nu e suficient de a um, evalua corectitudinea în cadrul audierilor. Este um, o cerință minimă aceea de a vedea dacă s-au respectat normele juridice. Însă, Marea întrebare, ai, marea întrebare este dacă există un uh, uz suplimentar, dacă uh, din perspectiva statelor membre. Există multe rezultate care nu îndeplinesc uh, acest obiectiv. Programul Europa 2020, obiective admirabile, dar care nu pot fi însă atinse. Eu oricum militez pentru pentru realizarea unui număr suplimentar de uh, audite de performanță. Bineînțeles, acestea nu verifică corectitudinea În ceea ce privește um, auditul de performanță, aici avem nevoie de indicatori buni. Dacă vă amintiți, există cazuri în care au trebuit adoptate anumite rapoarte și problema atunci a fost că statele membre aveau mult prea multe uh, aveau mult prea mulți indicatori calitativ și cantitativ. Dacă nu avem indicatori buni, atunci nu putem face comparații la nivel teritorial și um, de evoluție corespunzătoare. Iată de ce este important să progresăm în această direcție, pentru că uh, pentru noi toți important este ce randament vom avea, de pildă, dacă investim un euro. Cred că în acest sens avem nevoie de informații foarte precise. Ultimul raport al Curții de Conturi, pe care l-ați amintit și dumneavoastră, mai ales din perspectiva acordurilor de parteneriat, aici am constatat că acești indicatori trebuie îmbunătățiți și trebuie să devină uniformi, pentru că este foarte important să vedem cum interpretează fiecare stat membru conceptul de uz, de folosire. Pentru mine e clar că voi analiza totul din punct de vedere independent. În cariera mea am fost uh, profesoară universitară, uh, Aveam, bineînțeles, părerea mea, însă nimeni nu mi-a pus sub semnul întrebării independența. Nu mi-am impus uh, părerile politice studenților. E vorba aici uh, de o profesie și Curtea de Conturi este o instanță profesională a cărei independență trebuie asigurată. Cred că și în poziția mea de vicepreședintă a Parlamentului nu am mers niciodată prea departe și uh, nu uh, am adoptat poziții politice riscante. Bineînțeles, uh, nu uh, există conflicte de interese, iar dacă această audiere va duce la un rezultat pozitiv și la un aviz favorabil Bineînțeles, fără acest aviz favorabil nu voi putea să preiau acest post. Atunci voi face tot ce mi stă în putință. Oricum, uh, închipui că nu ați petrecut ultimele luni urmărind cariera mea, însă cred că ați constatat că după această numire oficială am a avut și mai mare grijă să nu spun uh, nimic ce ar putea să aducă atingere independenței mele. Sper, doamna președinte, că am răspuns în mod satisfăcător la întrebări. Mulțumesc mai mult că opt colegi pe, înscriși pe listă și uh, doresc să fac un apel să fie cât se poate de succinți în întrebările lor. Colegul Novakov, vă rog. Thank you, Chair. I'll be brief. I'm always Mulțumesc, doamna președinte, foarte succint. Întotdeauna am o atitudine pozitivă atunci când un coleg de-al nostru, un eurodeputat, este numit pe postul de candidat la Curtea de Conturi, pentru că, din punctul meu de vedere, o astfel de numire este un mod sigur de a îmbunătăți relația pe care o avem între Parlament și Curtea de Conturi și cred că aici avem ceva de făcut. Următoarele întrebări le voi face în numele domnului Sarvama, care este coordonator din partea PPE și care nu a putut participa, din păcate, la această dezbatere. Doamna Galpelț, în CV-ul dumneavoastră și în răspunsurile pe care le-ați dat în scris și în calitate de membru și vicepreședinte al Parlamentului European, ați dat dovadă de o cunoaștere foarte bine a sistemului financiar și a sistemului de audit pentru Parlamentul European. De asemenea, ați dat dovadă de o capacitate de a dezvolta sistemul, ținând cont de bunele practici și fiind eficientă în ceea ce privește răspunsuri la opțiunile politice. De aceea, în acest context, aș vrea să vă pun mai multe întrebări în legătură cu felul în care puteți îmbunătăți procedurile și felul în care Curtea de Conturi își realizează sarcinile, dacă veți fi aleasă pe acest post. În primul rând, în ceea ce privește procedura de descărcare de gestiune și alte metode de monitorizare a finanțării UE, este important să avem informații calitative în legătură cu utilizarea eficientă a fondurilor UE pentru a putea elabora politici și reguli în legătură cu felul cum se cheltuiesc banii. Ce fel de uh, lucruri aveți de gând să faceți, ținând cont de uh, abordarea pe performanță? În al doilea rând, pentru că rapoartele speciale din partea Curții de Conturi uh, au crescut în ultimii ani, 9 uh, în 2006 uh, și 36 anul trecut. Vreau să vă întreb care credeți că ar fi numărul optim de rapoarte speciale, pentru că Parlamentul European nu poate analiza atât de bine toate aceste rapoarte anuale. Credeți că Curtea ar trebui să stabilească un număr cantitativ și ce fel de îmbunătățiri puteți prevedea în acest sens? O ultimă întrebare. Comisia Cont la Parlamentul European se centrează în special pe o relație strânsă între membrii Curții de Conturi și Parlament. Ținând cont de experiența dumneavoastră îndelungată și uh, rețeaua de lucru de la Parlamentul European, vreau să vă întreb cum veți profita de acest avantaj pentru a întări relațiile între Parlament și Curte. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, domnule Novakov, pentru aceste întrebări. Și mulțumesc și domnului Salvama pentru că mi-a adresat aceste întrebări. Aș dori să încep cu prima întrebare. În ceea ce privește auditul de performanță, sunt convinsă că Curtea de conturi a luat o bună decizie atunci când a constatat că trebuie să acordăm prioritate auditorilor de performanță și că există anumite fonduri care au fost uh, alocate în această direcție. Însă în acest sens avem nevoie de informații calitative. Acesta trebuie să fie să ne fie puse la dispoziție de statele membre. Este foarte important ca statele membre să ne oferă informații de calitate, relevante, informații pe care să le primim cât se poate de repede, astfel încât auditorii curții de conturi să-și poată realiza sarcinile. În caz contrar, auditorii nu vor putea să-și desfășoare activitatea în mod adecvat și nu vor putea, în consecință, să redacteze un raport uh, corespunzător. Din acest punct de vedere, Comisia Europeană a făcut uh, un pas uh, pe drumul cel bun prin intermediul pachetului de audit integrat. Cred că aceste controle de performanță se vor îmbunătăți doresc deocamdată să spun foarte clar că aceste audite de performanță nu trebuie să fie realizate niciodată în detrimentul auditului de conformitate. Am vorbit despre rata de eroare. E un lucru de care avem nevoie, însă nu cred că e suficient atunci când uh, facem un audit doar din această perspectivă. De asemenea, nu e bine când găsim uh, în fiecare an noi metode, noi metode pentru a face auditul, pentru că nu vom avea suficient timp pentru a realiza aceste valori în mod corect. De altfel, sunt convinsă că nu trebuie să intrăm prea mult în amănunte. Avem nevoie de indicatori în cadrul cărora să putem, sau cu ajutorul cărora să putem uh, strânge informațiile necesare foarte simplu, informații care să fie deja disponibile în sistem. E un lucru important atât în ceea ce privește planificarea strategică, cât și în ceea ce privește evaluarea. Aici lipsește un element care în uh, feedback, uh, uh, lipsește un element din feedback-ul din Parlament și Curtea de Conturi. Relația, așadar, dintre Parlament și Curtea de Conturi este deosebit de importantă. Eurodeputații știu cât de importantă este activitatea Curții de Conturi, iar pentru activitatea Curții de Conturi, activitatea Parlamentului este indispensabilă. Iată de ce avem nevoie de o comunicare în ambele direcții. Acest lucru înseamnă că probabil va trebui să rămânem, să purtăm un dialog zi de zi. În ceea ce privește rapoartele cu caracter excepțional, am analizat uh, ce s-a întâmplat, cum au evoluat acestea. Numărul lor a crescut considerabil, dar poate că e o evoluție favorabilă. Bineînțeles, nu doresc să încep uh, imediat prin a critica posibilul uh, meu loc de muncă viitor. Cred însă că numărul acestor rapoarte speciale totuși e prea mare și poate aceste rapoarte cu caracter excepțional ar putea să fie cumva rezumate din 36 de raporturi, de rapoarte, um, de pildă, patru s-au ocupat de relațiile de muncă. Poate când vine vorba de șomajul în rândul tinerilor, nu întâmplător am uh, introdus o garanție pentru tineret, o sumă alocată în acest sens, 6,4 miliarde de euro. E vorba de un domeniu foarte important. Există 4 milioane și jumătate de tineri în Europa care nu au un loc de muncă, care nu Uh, urmează niciun curs de formare, de pregătire, cred că este un element important care poate contribui uh, la îmbunătățirea situației, poate ar fi mai bine să nu realizăm patru rapoarte cu caracter excepțional, ci să le concentrăm în funcție de subiect. Calendarul acestora este de asemenea foarte important. Parlamentul poate folosi în mod optim aceste rapoarte ale Curții de Conturi atunci când ele sunt uh, actuale, când vin la momentul oportun. Nu știm uh, cât de mult durează până se redactează un raport cu caracter excepțional. Dacă ne gândim de pildă la un raport excepțional referitor la migrație. Acest raport, când, la momentul în care l-am primit în Parlament, deja nu mai era actual, datele nu mai erau actuale. Cu alte cuvinte, informația trebuie să fie întotdeauna um, foarte pertinentă față de uh, contextul uh, temporal despre care vorbim. Dacă relația între Curtea de Conturi și Parlament funcționează foarte bine, atunci e bine pentru Parlament, pentru Curtea de Conturi putem atinge împreună rezultate uh, valoroase și împreună putem să uh, ne urmărim obiectivele de pildă asigurarea uh, bunei funcționări economice a instituțiilor. Pentru grupul GUE, colegul Flanagan, vă rog. Thank you very much. Mulțumesc, doamna președinte. În primul rând vreau să vă spun că un lucru bun este că avem un candidat uh, femeie. Nu avem uh, destule, deși sunt 50% uh, din populație, dar dacă ne uităm aici, ne gândim ce se întâmplă cu femeile, pentru că nu sunt destul de bine reprezentate. Însă lăsând asta deoparte, dumneavoastră sunteți membru în Fides, nu știu dacă pronunț bine acest nume, uh, am înțeles uh, că sunteți uh, și uh, vicepreședinte al acestui partid. Ați fost timp de patru ani până în 2010 și ținând cont de declarațiile care au venit din partea liderilor dumneavoastră de partid, uh, de exemplu, uh, politica în ceea ce privește migranții și relația cu teroriștii și faptul că migrația nu este o soluție, nu este un medicament, ci un venin și că nu avem nevoie de ei. Iată ce spunea liderul partidului dumneavoastră. Nu știu dacă sunteți de acord cu această declarație și dacă nu sunteți de acord, ce ați făcut pentru a arăta că nu sunteți de acord? Pentru că eu unul am o familie și în uh, familia uh, soției mele, 19 din 20 de persoane în acea familie au trebuit să se ducă la Londra pentru a-și căuta de lucru. Deci suntem migranți economici. Atunci cum vă așteptați ca cineva ca mine, care are doi frați uh, și o soră care s-au născut la Londra în calitate de migranți, unul dintre ei încă se mai află acolo și aceasta în timp ce liderul dumneavoastră îi tratează drept uh, adevărat uh, venin, problemă, amenințare la adresa securității, amenințare teroristă și așa mai departe. Deci ar trebui să vă votez. Sunteți uh, de acord cu aceste cuvinte sau le respingeți? Pentru că am auzit uh, că v-a fost milă de colegul dumneavoastră, că n-ați vrut să-l dați la o parte de postul pe care îl avea la această comisie, însă liderul dumneavoastră nu dă dovadă de niciun fel de compasiune față de aceste persoane. Deci să-mi spuneți, vă rog, de ce, pentru Dumnezeu, de ce ar trebui să votez pentru dumneavoastră? Doresc să vă reamintesc că, bineînțeles, trebuie să discutăm aici cu doamna Galpelci și nu cu liderul guvernului maghiar. Și pentru mine ar fi important să ne concentrăm asupra sarcinii pe care o avem în față. Doamnă Galpelci, vă rog. Vă mulțumesc, doamnă președinte, și vă mulțumesc, domnule Flanagan, pentru cele spuse. Am uh, înțelegere de plină pentru ce ați spus și, bineînțeles, Uh, eu, în calitate de femeie, pot uh, răspunde la aceste întrebări, însă pentru a uh, păstra oarecum un echilibru, astăzi port pantaloni pentru a arăta că pot reprezenta atât femeile cât și bărbații în egală măsură. Sunt vicepreședinte a FIDE din 2005, nu așadar doar de patru ani. Și de asemenea sunt președinta grupului uh, femeilor din cadrul partidului. Rezultatele pe care le-am atins, de pildă, în ceea ce privește uh, politica familiei, pe care le puteți, uh, de altfel, parcurge în documentele pe care le-am înaintat în scris, pot să fiu mândră de realizări, realizările mele. Bineînțeles, nu avem aceeași părere pentru mine. Important este ca astăzi, în cadrul acestei audieri, să avem aceeași părere când vine vorba de chestiunile uh, specializate, punctuale. Că avem păreri politice diferite, e clar, însă când vine vorba de curtea de conturi, acolo trebuie să dăm dovadă de uh, profesionalitate și competență. Cred că activitatea mea de până acum poate fi privită drept o garanție că, ca și până acum, voi continua să lucrez în mod independent, iar activitatea mea nu va fi influențată de nici o, o forță exterioară. Vă rog să vă gândiți despre ce e vorba astăzi. E vorba despre o audiere referitoare la anumite competențe profesionale și nu cred uh, că aveți ceva de criticat uh, față de uh, parcursul meu profesional. Vă rog, aveți încredere în mine ce am făcut uh, la nivel profesional uh, până acum, voi putea face și în viitor. E vorba aici de un post specific. Iar în ceea ce privește uh, problema liberei circulației în Uniunea Europeană, nu e o problemă de migrație pentru mine, este una din libertățile fundamentale ale Uniunii indiferent uh, din ce stat membru vine cineva care merge într-un alt stat membru să-și caute un loc de muncă, nu contează. Dacă aș putea eu lua această decizie, i-aș încuraja pe tineri să facă acest lucru, să meargă în străinătate, să lucreze, pentru că toate statele membre au de câștigat. În ceea ce privește, de pildă, libera circulație în Uniunea Europeană, dacă facem comparație între diferitele procente uh, înregistrate la noi și în Statele Unite, atunci în Europa constatăm că aceste date sunt, uh, nu sunt deloc uh, ridicate. Iar tinerii, tinerii șomeri, atunci când își caută un loc de muncă în străinătate, Noi deja oricum le oferim uh, un sprijin consistent. Este foarte important că atunci când părăsesc băncile școlii să nu se trezească brusc fără un loc de muncă. Noi lucrăm uh, pentru ca libera circulație să fie menținută. Și sunt convinsă că independența profesională poate fi asigurată oricum. Asta vă pot asigura. Grupul Verzilor, care Ștas. Voorzitter, eh, ik wens de, de kandidaat uiteraard ook uh, welkom te heten. En, en... Mulțumesc, doamna președinte. Vreau și o să urez eh, bun venit eh, doamnei uh, candidate și ca și domnul Flanagan mă bucur și eu de faptul că guvernul maghiar a propus o femeie. Da, e un lucru care nu trebuie pierdut din vedere, trebuie să menținem echilibru uh, de gen în Curtea de Conturi. Noastră aparțineți la, la, de partidul Fides, care e majoritar, e la putere. Și majoritatea guvernamentală actuală în maghiară uh, nu e neapărat celebră pentru pozițiile sale favorabile față de ONG-uri. Bun, asta spuneți că aici e vorba de o audiere mai degrabă tehnică. Da, e adevărat, dar eu constat că guvernul dumneavoastră consideră că sprijinul străin față de ONG-uri maghiare ar putea fi o amenințare față de uh, Ungaria. Ori eu constat că Uniunea Europeană uh, susține foarte multe ONG-uri și există fluxuri financiare de finanțare a acestora. Și atunci întrebarea mea este următoarea. Sunteți de acord cu cele spuse de reprezentanții guvernului dumneavoastră și anume ca un sprijin financiar străin, din străinătate, față de ONG-uri din Ungaria, ar putea reprezenta o amenințare la securitate. Și sunteți de acord cu ideea că în momentul în care există o finanțare directă din partea bugetului european înspre ONG-uri care militează pentru drepturile omului, pentru valorile democratice, uh, și anume că aceste fluxuri financiare ar putea și ele să reprezinte o amenințare față de securitatea internă a uh, Ungariei. Și cred că e o întrebare destul de tehnică la care veți fi în măsură să răspundeți. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Stas, pentru întrebarea dumneavoastră. E vorba acum de o întrebare fundamentală. transparent, pentru a asigura transparența și profesionalitatea, asigurarea acestora este foarte importantă. ONG-urile realizează o misiune importantă, îndeplinesc o sarcină importantă, iar cariera mea a început de altfel într-un ONG. Am fost președinta unui ONG care urmărea să sprijine dezvoltarea orașului meu natal. Am avut uh, sentimentul că pot face ceva mai mult, uh, nu doar să predau la universitate, iată de ce mi-am asumat această sarcină pe care am uh, desfășurat-o și ulterior, am devenit uh, um, șefa unei, șefa unei organizații care milita pentru femei. Există femei uh, neglijate, copii neglijați iar obiectivul meu este de a-mi folosi relațiile, contactele pentru a promova acest obiectiv. Ați spus, uh, dumneavoastră, sunt membră a Fidesz, dar, după cum puteți constata, sunt membră și a unui ONG și cred că ONG-urile realizează o muncă importantă. Dacă va fi posibil, aș dori să continui cu această activitate. Dacă însă Uh, survine un conflict de interes, atunci aș părăsi acea organizație și chiar Fidesz, dacă e necesar, sunt convinsă că avem nevoie de ONG-uri pentru că îndeplinesc numeroase sarcini importante. În același timp, cred că nu e vorba doar de activitatea ONG-urilor. Problema este atunci când această activitate merge în direcția greșită. Dacă eu, uh, de pildă, mi-aș folosi activitatea anterioară într-un ONG uh, din orașul meu natal, Mișcolț, uh, pentru a dăuna acestui oraș de pildă, atunci, bineînțeles, nu ar fi bine. Trebuie să facem o deosebire, bineînțeles, în cum se folosește această activitate. Sunt convinsă că aproape 100% din ONG-uri reprezintă o plus valoare pentru că doresc să facă ceva util. În ceea ce privește resursele financiare, bineînțeles, nu e nicio problemă. Dacă aceste ONG-uri primesc sprijin financiar din afară, pentru că, în caz contrar, nu ar putea să-și um, realizeze misiunea. E nevoie, bineînțeles, de sprijin financiar din afară, de la bugetul european și cred că, de asemenea, nu e deloc rău dacă totul se petrece într-un mod transparent. și eu și organizația care ai aparțin, bineînțeles, ne-am bucurat foarte mult dacă am uh, primi un sprijin, însă acest sprijin trebuie justificat și trebuie uh, să explicăm foarte clar pentru ce ne-am folosit uh, resursele pe care le-am primit. Eu sprijin transparența și um, publicarea acestei activități uh, Transparența și caracterul public asigură că ONG-urile își realizează activitatea într-un mod adecvat. Colegul Anul, vă rog. Thank you very much, Madam President. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Au fost niște întrebări destul de solide din partea membrilor comisiei în această dimineață și mie mi se pare că propunerea dumneavoastră trece, uh, merge în sensul tranziției care vă va plasa într-o poziție în care ceea ce veți face s-ar putea să ducă la un moment dat la o situație de conflict, nu știu, cu noi, Comisia, cu Parlamentul, cu Consiliul și aș vrea să vă întreb dincolo de cele întrebate de domnul Flanagan și Tarant, ce veți face atunci? Pentru că natura funcției pe care veți ocupa, funcția de auditare, e ceva foarte diferit, dincolo de convingerea, uh, de încercarea de a convinge Comisia că veți fi competentă și imparțială. Ne putem pune întrebarea cât de în largul dumneavoastră veți fi în momentul în care va trebui să apărați un punct de vedere. Și atunci o vă întreb. Când momentul în care ați fost deputat european, pe durata mandatului dumneavoastră. Aveți câteva eh, exemple specifice în care, eventual, nu știu, un partidul dumneavoastră s au exprimat niște păreri pe care vi s-au părut greșite și față de care ați asumat o poziție diferită sau o situație în care ceva vi s-a părut incorrect și indiferent de faptul că ați fi putut merge împotriva liniei de partid, Uh, ați fost în măsură să vă ridicați în picioare în mod public și să apărați un punct de vedere diferit și să spuneți cu tare părere este greșită. Iar tranziția aceasta dinspre o poziție politică spre o poziție de uh, supraveghere, de monitorizare, cum anume acest lucru va fi perceput de către opinia publică? Eu aș fi uh, pentru o persoană pe care opinia publică o consideră în măsură să pună întrebări dure, să dea dovadă de un caracter uh, ferm și să fie în măsură să asigure acea funcție de monitorizare. Având în vedere că ne aflăm în săptămâna de dinaintea Paștelor, mi se pare că această um, anchetarea conștiinței candidatei merge un pic prea departe. Candidata nu trebuie să răspundă la acest tip de întrebări. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, stimată acolo pentru această întrebare. Ne cunoaștem de multă vreme, din Parlament, din plen. Pentru mine nu a fost deloc ușor să iau hotărârea de a mă îndrepta înspre un rol apolitic, însă acest rol nu mi-e străin. Pot să repet, am și scris deja acest lucru în uh, lumea universitară unde am fost uh, activă în calitate de profesoară universitară, am fost întotdeauna uh, Uh, mi-am dat uh, toată silința pentru competență și au existat uh, conflicte de interes tot timpul, însă ideea nu e să evităm conflictele de interes, ci atunci când apare un conflict de interese trebuie să pot să îmi justific deciziile. E vorba de um, un rol uh, profesional, iar când uh, acesta se va termina, mă voi comporta în tocmai cum prevede regulamentul. Acordul uh, interinstituțional între OLAF și Curtea de Conturi, aceasta va fi sarcina mea și, bineînțeles, uh, voi îndeplini această sarcină. Bineînțeles, cu toți avem o părere personală. Așa stau lucrurile și în cadrul grupurilor politice, în cadrul partidelor, oamenii au păreri diferite. Nu are rost să număr toate situațiile în care eu am, am fost de altă părere decât majoritatea grupului meu. Însă atunci când grupul a luat o decizie cu majoritatea, atunci a trebuit să mă supun acestei decizii și să nu o contest, chiar uh, atunci când, de pildă, eram de părere că această decizie a grupului nu era complet aliniată cu decizia mea sau părerea mea personală. Nu trebuie să vă faceți griji că cineva ar crede despre mine în Ungaria că sunt un politician fără părere. Despre mine se zice că sunt uh, un specialist, uh, cineva care vine din mediul universitar. Există politicieni care vorbesc cu mare plăcere despre lucruri despre care habar nu au, însă eu discut cu plăcere despre acele subiecte pe care le cunosc, chiar dacă nu așa stau lucrurile, atunci accept părerea colegilor mai înțelepți. Mai există încă câteva persoane care s-au înscris la cuvânt. Îi rog pe colegi să se încadreze într-un minut. Uh, acum urmează colegul Sala Franca. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să spun că sunt de acord cu doamna Galpelț în ceea ce privește grupul politic. Sunt aici, în sală. Însă n-am avut ocazia să vorbesc cu dânsa. Prima dată când am fost în același grup politic și am avut ocazia să o văd, constat cu multă satisfacție că CV-ul său mi se pare foarte potrivit și aliniat cu răspunderile pe care le va avea. Este expertă fiscală, calificată, este auditoare, a fost președinta Comisiei pentru Control Bugetar în Parlamentul Maghiar și aici, în Parlamentul European, s-a și ocupat de aceste aspecte. Am citit pe scurt și rapid răspunsurile la întrebările din formularul scris și a lucrat pentru, cu diferite autorități, fonduri de pensii, de asigurări, autoritatea bancară și cred că aici trebuie să dăm dovadă de capacitățile tehnice și de cunoștințele necesare pentru a îndeplini această funcție și apoi fiecare uh, are uh, propriul său simț de răspundere în ceea ce privește traiectoria personală și cred că în aici, acest Parlament, uh, avem un respect deosebit pentru munca dumneavoastră. Acum, cu acestea fiind spuse, eu sunt uh, membru al acestui Parlament și consider că atunci când ai fost membru în Parlamentul European e un avantaj să uh, lucrezi ulterior în Curtea de Conturi și nu o să fie nici prima, nici ultima fostă deputată europeană care va lucra la Curtea de Conturi. Președintele acesteia a lucrat înainte în Parlamentul European. Uh, domnul Fabra Maias, uh, care uh, este de asemenea lucrează la Curtea de Conturi, a fost membru al Parlamentului European. Apoi, pentru a mă referi la celelalte întrebări pe care le-au pus și colegii, relația cu, dintre Comisia noastră a Parlamentului European și Curtea de Conturi, rapiditatea și actualitatea rapoartelor redactate, uh, ar trebui ca și Curtea de Conturi să fie mai rapidă când redactează astfel de rapoarte și în al doilea rând, colaborarea cu autoritățile de control la nivel național. Comisia Europeană Uh, culege mare parte din datele sale dinspre autoritățile naționale și atunci aș dori să știu cum putem îmbunătăți lucrurile aici. Deci cam acestea au fost întrebările uh, din partea mea. Mulțumesc. Colegii Deutsch, bitte. Colegul Deutsch, vă rog. Tisztelt elnök kedves elnök ott folytatom, ahol... Stimate, stimată doamnă președinte, doresc să continui de unde s-a oprit domnul Salafranca, este foarte important ca membrii curții de conturi să desfășoare o activitate profesională, competentă, să fie absolut independenți. Bineînțeles, acestea sunt cerințele pentru acei auditori care au fost în trecut membri ai Parlamentului European. Am văzut rezultate foarte bine în cazul auditorului din Finlanda, din Bulgaria și, bineînțeles, în cazul uh, colegului din Germania, care lucrează la Curtea de Conturi. Toți trei au fost uh, în trecut membri ai Parlamentului European, au fost politicieni, și cred că și în această situație nu va fi nicio problemă. Au fost cât se poate decalificați în ceea ce privește parcursul lor profesional. Nu exista nicio îndoială. În plus, doamna Galpelge a vegheat adesea și a dovedit că lucrează într-un mod corespunzător, independent, și în cadrul diferitelor voturi a dovedit în repetate rânduri că acționează în mod independent. Iar numeroase grupuri au sprijinit-o, de pildă atunci când a devenit vicepreședinte a Parlamentului European. Nici atunci nu au existat îndoieli. Bineînțeles, apare întrebarea dacă candidata poate ajuta Parlamentul European și Curtea de Conturi să aibă o relație mai bună, astfel încât aceste două instituții să poată face ca Consiliul să înceteze în sfârșit cu acest joc. pentru că Consiliul nu joacă deloc rolul unui partener în cadrul descărcărilor de gestiune și în cadrul negocierilor referitoare de buget. Consiliul întotdeauna uh, pune Parlamentul sub semnul întrebării. Iată de ce este important ca Parlamentul European să dobândească un aliat în această situație. Trebuie să fie, trebuie să fie Curtea de Conturi. Această relație este una foarte importantă. Colega Schmidt. Mulțumesc și eu uh, mă bucur că avem o femeie candidat poate că, în caz contrar, uh, lumina care vine din uh, stânga spectrului politic poate că uh, nu s-ar fi reflectat atât de bine nu vorbim despre date, ci vorbim despre aceste rapoarte cu caracter excepțional care odată prezentate dispar. Cred că ar fi bine dacă și în cadrul curții de conturi s-ar analiza ce se întâmplă cu rezultatele din rapoartele excepționale, din discuțiile ulterioare în cadrul comisiilor din Parlament, în al doilea rând, în uh, cazul uh, acelor rapoarte cu caracter normal, între ghilimele, de multe ori recomandările curții de conturi uh, sunt apoi discutate în avize sau în rapoarte în Parlament, după care dispar undeva. Cred că ar fi bine uh, dacă am putea să dăm un curs uh, acestor informații, să le urmărim și ulterior uh, și să se regăsească după aceea în activitatea noastră din Parlament. Iar în al treilea rând, acest schimb de informații și cu Parlamentul, cred că din partea Curții de Conturi acesta um, ar putea să fie întărit, pentru că noi aici, la Comisie, de pildă, suntem deosebit de interesați uh, Uh, de activitatea noastră, ca aceasta să aibă efecte pe termen lung, nu doar pe termen scurt, după care cumva să dispară în neant. În urmă cu câteva luni uh, am respins candidatul polonez cu mare majoritate. Cu toate acestea, Consiliul l-a confirmat oarecum. Cum vă închipuiți așadar colaborarea în viitor cu toți acești colegi? Colegul Flanagan, un minut about defending uh, women's. Uh... Dumneavoastră ați uh, vorbit despre apărarea drepturilor uh, femeilor și liderul uh, partidului dumneavoastră nu e neapărat de aceeași părere în ceea ce privește drepturile femeilor și nu prea le dorește să se implice în politică, pentru că femeile nu sunt în măsură să uh, suporte uh, duritatea carierelor politice. Împărtășiți acest punct de vedere și care sunt punctele de vedere ale liderilor politici pe care nu le împărtășiți? Și dacă nu le împărtășiți, le-ați pus sub semnul întrebării. Pentru că, până la urma urmei, munca asta ține și de caracterul pe care îl aveți. Și vreau să vă spun că mă sperie faptul că unii sunt de părere că CV-ul dumneavoastră este perfect. Veniți din partea unui partid în care, dacă uh, Uh, v-ați uitat uh, la felul uh, în care este organizată familia mea, i-ați aruncat cu toții dincolo de frontiere. Și mă întreb, cum e posibil așa ceva? Apoi, care e situația cu drepturile refugiaților femei? Uh, sunteți în măsură să propuneți faptul ca refugiații pe care încercați să-i aruncați uh, dincolo de frontierele maghiare să fie în măsură să primească un loc de muncă pentru că sunt femei și ați exprimat acest lucru față de liderii dumneavoastră pentru că până la urma urmei puteți fi uh, uh, Coleg, uh, colegule Flanagan, întrebarea dumneavoastră nu are nimic de a face cu ce facem astăzi aici. Da, dar cred că întrebarea mea ține de ceea ce facem. E vorba de caracter. Ați pus să semnul întrebării părerile liderilor dumneavoastră politici. Ați pus să semnul întrebării rasismul. Avem mult prea puțin timp la dispoziție, spune doamna președinte, pentru a aborda acest tip de întrebări. Leader on his... Eu n-am primit niciun fel de răspuns în ceea ce privește felul în care uh, a pus să semnul întrebării rasismul liderilor politici. Trebuie să vă spun că nici eu nu mi-aș dori să fiu membru al familiei dumneavoastră. Ce preferăm sau nu la nivel personal nu e supus dezbaterii. Trebuie să vă atrag atenția. Pentru mine este important ca noi să avem uh, un comportament echitabil față de toți candidații, iar aceste întrebări nu sunt deloc echitabile pentru că aceste întrebări nu au fost niciodată adresate celorlalți candidați, cu cât ești de acord cu uh, șeful partidului politic din care vii sau nu. Mi se pare că aceste întrebări sunt nedrepte. Eu sunt președinta comisiei și iată de ce spun, în calitate de membru, că trebuie să respectăm de fapt activitatea noastră, ce facem aici. Iată de ce eu cred că această candid- eh, candidată trebuie să primească dreptul la replică. Aveți cuvântul, doamnă Galperci. Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc pentru aceste întrebări, bineînțeles. Voi răspunde și la întrebarea domnului Flanagan și uh, dacă îmi permiteți voi, voi începe chiar cu răspunsul la întrebarea dumneavoastră, domnule Flanagan. De 10 ani sunt uh, singura femeie membră a biroului Fidesz. Nu e o realizare. Poate vă gândiți că șeful uh, Fidesz uh, disprețuiește femeile sau femeile politice. Nu e deloc așa. Dați-mi voi să vă spun câte ceva. Când am devenit deputată în Parlamentul Maghiar, eu am cuvântul acum, dacă îmi permiteți. Problema cotei uh, femeilor a fost discutată în Parlament, s-a purtat o dezbatere intensă. Știți cine a votat pentru o cotă a femeilor în Parlament? A fost tocmai președintele partidului nostru. Uh, acest fost însă în cele din urmă nu a fost încurunat de succes, însă atunci când am ajuns în Parlamentul European am dorit să supun acest subiect și aici uh, discuției. Și am început cu această dezbatere de vreme. La început nu aveam niciun sprijin. Am uh, văzut cum uh, și cota în cadrul Parlamentului Maghiar și în cadrul Fidesz nu erau acceptate, însă nu am renunțat. Dacă am fost respinsă, am încercat din altă direcție. Și am încercat și în cadrul familiei politice de aici uh, să abordez acest subiect pentru că e important ca femeile să beneficieze de mai multe șanse atunci când avem mai multe femei pe poziții de conducere și dacă femeile reușesc să împace mai bine viața profesională cu viața de familie, atunci cu toții avem de câștigat. Sunt de acord cu doamna președinte, nu trebuie să mă lungesc foarte mult uh, cu aceste răspunsuri. Cu siguranță ați văzut um, traseul meu profesional, uh, ce am avut de spus, deja ați auzit. Bineînțeles, nu avem cu toții aceeași părere în cadrul uh, partidului nostru Fidesz. Probabil la fel stau lucrurile și în cadrul partidului dumneavoastră. Dar oricum, dumneavoastră ați rămas în partidul dumneavoastră, așa cum și eu am rămas în partidul meu am o părere diferită referitor la multe subiecte. Nu am să trec acum în revistă toate punctele unde am avut o altă părere față de biroul partidului. Poate credeți că, ca și femeie, am o altă părere când vine vorba de anumite subiecte. Vă mulțumesc uh, oricum referitor la uh, ce ați avut de spus uh, privind experiența mea profesională. Așa, domnule Salafranca, așa uh, suntem noi, știți că activitatea noastră e una importantă, de multe ori însă nu știm uh, unii despre ceilalți, uh, din uh, ce sector venim, care este uh, traseul nostru profesional. Uh, cu toții ne concentrăm asupra îmbunătățirii funcționării Uniunii Europene și a crea un viitor mai bun pentru copiii noștri. Acum, în ceea ce privește relația între um, Curtea de Conturi Europeană și Curtea de Curțile Naționale de Conturi aici, um, cred că putem îmbunătăți această relație în mod semnificativ. Cred că activitatea autorități, autorităților naționale poate fi integrată mult mai bine în activitatea uh, Curții Europene de Conturi. Putem evita suprapunerile uh, și putem face ca această activitate să devină mai eficientă. Problema o reprezintă conținutul informațiilor și metodologia aplicată. Iată ce trebuie să abordăm, iar uh, în acest sens avem nevoie de o abordare de de amplă. Însă e clar, uh, curțile de conturi naționale pot primi un rol mai important în ceea ce privește uh, diferitele operațiuni de audit. Acum, avem această declarație de conformitate despre care s-a discutat uh, adesea aici. Este însă foarte greu să ne bazăm pe un singur indicator pentru a evalua evenimentele desfășurate pe parcursul mai multor ani. Poate ar fi bine să facem, um, să redactăm aceste rapoarte anual. Acum, întrebarea domnului Deutsch. de 5-6 ani, poate chiar uh, de o perioadă mai lungă de timp, ne confruntăm cu situația că Parlamentul European nu poate considera Consiliul drept un partener de încredere. Consiliul adesea nu răspunde la întrebările Parlamentului. Însă există două aspectele acestei relații. Uh, Consiliul face adesea trimitere la protocolul din 1970, unde se afirmă că cele două entități uh, nu trebuie să intervină în activitatea uh, celelalte. Există însă o problemă a controlului, a execuției. Este un mesaj destul de neconvingător. Consiliul trebuie să răspundă întrebărilor Parlamentului, întrebărilor din partea Ombudsmanului European și nu face acest lucru. Cu siguranță nu ar fi o soluție bună dacă Consiliul și-ar publica avizul pe internet, pe pagina sa, pentru că atunci mesajul ar fi că nu dorește un contact cu Parlamentul, că nu dorește să răspundă în mod direct întrebărilor Parlamentului. Iar acum, uh, întrebarea doamnei Schmidt. Sunt pe deplin de acord cu cele spuse de dumneavoastră referitor la aceste rapoarte cu caracter excepțional. Aici ar trebui să ne concentrăm pe uh, chestiuni tematice. Resursele sunt limitate. și alocarea resurselor pune adesea probleme. Cu siguranță nu e deloc bine atunci când rezultatele rapoartelor cu caracter excepțional pur și simplu dispar într-un sertar, după cum spuneați dumneavoastră. În cele din urmă am irosit resurse umane, bani și așa mai departe. Și cu toate acestea, rezultatele nu se concretizează pentru că totuși re, Ideea acestor rapoarte e de a genera anumite rezultate. Și când uh, aceste conținuturi ale rapoartelor excepționale nu sunt discutate, pentru ca în cele din urmă să, um, a, să ducă la inițiative legislative sau când uh, planificarea bugetară din aceste rapoarte excepționale nu este luată în calcul, atunci nu putem atinge niciun obiectiv. Fără um, aplicarea acestor rezultate, cred că nu putem atinge niciun obiectiv. Sper, doamne președinte, că am răspuns cât se poate de bine la toate întrebările. Vă mulțumesc! pentru posibilitatea de a lua cuvântul în fața dumneavoastră. A fost o adevărată onoare. Văd că colegul Șalc s-a mai înscris la cuvânt, care până acum nu s-a înscris la cuvânt, vă rog. Ridicase mâna, doamnă președintă, dar cred că nu m-ați văzut. Doamnă vicepreședintă, bun venit aici la comisia noastră. Curtea de conturi are un rol esențial de jucat în ceea ce privește controlul finanțelor europene. În același timp, OLAF-ul, Biroul de Luptă Antifraudă, deține competența pentru a putea denunța anumite nereguli, inclusiv fraude, realizate în cadrul bugetului european. Vreau să reamintesc aici că uh, s-a semnat un acord interinstituțional de către Curtea de Conturi prin care Olaful devine competent pentru a putea face anchete, inclusiv în ceea ce privește uh, Curtea de Conturi la nivelul uh, managementului și pe baza anchetelor realizate de OLAF, un magistrat de la Curtea de Conturi a fost adus în instanță în fața Curții de Justiție, Justiție Europene și a fost condamnat acolo. Deci, iată, ne aflăm în fața unui paradox, pentru că OLAF-ul controlează o serie de activități, printre care și cele ale membrilor Curții de Conturi europene și, în mod paradoxal, Curtea de Conturi ar putea face anchete în legătură cu practicile și activitățile Olafului. Vreau să vă întreb care este poziția dumneavoastră față de uh, această situație alambicată, să zic așa, și vreau să vă întreb dacă uh, considerați că această situație actuală este mulțumitoare din punctul de vedere a separării puterilor. Mulțumesc foarte mult. Bineînțeles că fiecare sistem prezintă avantaje și dezavantaje și uneori și lacune. Însă, din păcate, aceste lacune se văd doar atunci când sistemul devine operațional. În ultimii ani s-au schimbat foarte multe lucruri în jurul nostru. Controlele s-au schimbat în ultimii ani, Curtea de conturi um, are acum uh, noi misiuni de realizat și, bineînțeles, acestea trebuie să se adapteze. Au existat, e adevărat, uh, uh, acțiuni împotriva anumitor membri ai Curții de Conturi. Dumneavoastră considerați că este un lucru paradoxal, însă aceasta este realitatea. De altfel, nu mi se pare rău faptul că uh, Curtea de Conturi, uh, bineînțeles, își uh, face munca și Curtea de Conturi verifică dacă bugetul Olafului este gestionat bine sau nu. Mi se pare că e normal, e conform uh, legislației în vigoare și nu este neapărat un paradox. Însă, dacă dorim să evităm ceea ce ați spus dumneavoastră, cel mai bine ar fi să avem un acord interinstituțional între OLAF și Curtea de Conturi pentru că tocmai în acest domeniu ar putea apăra diversele probleme. Și, bineînțeles, membrii Curții de Conturi, atunci când constată existența unor nereguli sau dacă există suspiciuni de fraudă, în acel moment, bineînțeles, membrii Curții de Conturi trebuie să ia toate măsurile necesare, chiar dacă e vorba de OLAF. Bineînțeles că orice sistem poate fi îmbunătățit, însă cred că cel mai bine este să avem un spirit de cooperare pentru a aduce astfel de îmbunătățiri. Și va trebui să ținem cont și de experiențele din trecut pentru a îmbunătăți cadrul juridic. Mulțumesc și acum domnul Tarant, raportorul nostru, pentru a încheia dezbaterea. Mulțumesc, doamnă președintă. Am fost întotdeauna uh, un adevărat admirator al felului în care conduceți uh, ședințele noastre. Aproape că am respectat timpul pe care îl aveam la dispoziție, grație dumneavoastră. Și singurul lucru pe care pot să-l spun uh, în legătură cu uh, conflictul care a apărut aici, chiar dacă aveți dreptate, uh, legat de întrebările domnului Flanagan care depășeau chestiunile de audit, însă din punctul meu de vedere cred că membrii acestei comisii au dreptul de a pune întrebări, uh, uh, indiferent ce fel de întrebări, pentru că alegătorii pe care îi reprezentăm noi sunt uh, de diverse categorii. Eu trebuie să redactez un proiect de raport pe care îl vom vota. Deci, Vreau să-mi cer scuze încă de la început, pentru că probabil uh, că merg uh, uh, pe un teren delicat aici. Însă, așa cum domnul Flanagan spunea că nu toți migranții sunt oameni răi și ar trebui să gândească că nici toți membrii Fides nu sunt oameni răi. Deci cred că am învățat și am aflat astăzi foarte multe despre ideile și poziția doamnei Galpelți și uh, sunt uh, tentat să dau un aviz favorabil în acest raport. Însă, cred că ar trebui să ținem cont de ce spun tratatele, pentru că, uh, indiferent ce votăm noi, da sau nu, aceasta nu influențează poziția Consiliului. Deci, important este ca pe viitor Uh, comisia noastră să aibă o poziție printr-o rezoluție parlamentară, astfel încât Consiliul să nu o poată modifica. Iată care este părerea mea în calitate de raportor. Mulțumesc! Mulțumesc! Într-adevăr, este o declarație cu care toți uh, suntem de acord și cu care încheiem această audiere publică. Nu știu dacă grupurile politice doresc să se întrunească înainte de a continua dezbaterea. Oricum, uh, vă invit pe toți cei care nu vor participa la vot să părăsească sala. Avem nevoie de cel puțin 15 minute. Toți cei care nu sunt membri și cei care nu sunt reprezentanții grupurilor politice, vă rog să părăsiți sala Grupurile politice au 5 minute la dispoziție pentru a se întâlni între ei și după aceea vom reveni în sală. La 11 fără 2 minute reîncepem lucrările. Și vă rog să părăsiți sala foarte rapid toți cei care nu au dreptul să rămână în continuare pentru că avem uh,